Right. Uh, welcome everybody. Um, I... Bună ziua tuturor și bine ați venit! Aș dori să vă prezint pe scurt ce urmează să facem astăzi. După cum știți, pe 27 octombrie, domnul președinte Baros a anunțat o serie de schimbări în portofoliile a doi comisari. Comisari care se leagă și de domeniul nostru de activitate, domnii Ren și Șemeta. Domnul comisar Ren, a devenit vicepreședinte, dobândindu-se puteri suplimentare și un rol nou. Are la dispoziție instrumente suplimentare, îl ajută pe președintele Comisiei în toate chestiunile care privesc colaborarea cu Consiliul European, cu summiturile Urerea și guvernanța economică și exercită răspunderi în materie de reprezentare externă a zonei euro. Restul am să vi le prezint mai târziu. Pe baza regulii 166 din regulamentul de procedură, în combinație cu anexa 272C, invităm pe comisari în fața comisilor de resort înainte de a-și prelua noile atribuții. Și asta am făcut, i-am invitat, avem această audiere, nu există alte etape procedurale prevăzute. Având în vedere anunțurile interesante care au fost făcute astăzi de Comisia Europeană, ce vom face va fi să-i dăm domnului Ren 20 de minute pentru prezentarea domniei sale, o prezentare care sperăm vor include referiri la aceste documente interesante și apoi vom avea întrebări și răspunsuri. Am, avem un program foarte limitat, un minut pe întrebare, două minute pe răspuns, presupun că acestea se vor se propune oarecum, așa că o să luăm întrebările de la bun început în grupuri de câte trei. Deci trei întrebări și șase minute pentru răspuns la aceste trei întrebări, cu speranța că așa lucrurile vor merge mai bine dacă vom încerca să răspundem individual fiecarei întrebări. Dacă oamenii își depășesc timpul alocat, nu o să ne rămână foarte mult timp la dispoziție la sfârșit și consecințele vor fi suportate de cei din coada listei. Eu am să țin o evidență strictă, asigurându-mă că un grup parlamentar nu vorbește în dauna celuilalt. Acestea fiind spuse, domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, eu, doamnă președintă, onorați membrii, domnilor și domnilor. În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru că m-ați invitat aici să discutăm aceste teme deosebit de importante. Motivul oficial pentru acest schimb de vederi este ca dumneavoastră să puteți să-mi puneți întrebări în legătură cu schimbările recente din portofoliul meu, după cum vi s-a explicat deja. Sigur, am să fac acest lucru și am să încerc să vă răspund și la celelalte întrebări, întrebări precise pe anumite teme. În același timp, aș dori să vă vorbesc despre modul în care Comisia intenționează să ne scoată din criza actuală financiară, economică și tot mai mult socială, criză cu care ne confruntăm tot mai mult în zilele noastre o să vă spun ce dorim să facem în acest sens pentru a aduce Europa la o creștere durabilă și la crearea de noi locuri de muncă. Aceasta, practic, este esența deciziilor luate de comisie astăzi, pe care vi le voi prezenta în dimensiunea lor esențială. Foarte pe scurt, în capacitatea mea recent dobândită de vicepreședinte pentru afaceri economice și monetare și monedă euro, trebuie să vă spun că când vorbesc de vicepreședinte la persoana a treia, asta nu pentru că sunt megalomaniac, ci pur și simplu pentru că mă refer la vicepreședinte ca o instituție și nu la mine ca o persoană. E vorba, în ultima instanță, de o reformă instituțională. Când președintele Barroso v-a spus că mă va numi vicepreședinte, v-a spus că asta înseamnă o sporire a puterilor pe care le dețin, dar și are o dimensiune simbolică. Să mă concentrez acum asupra răspunderilor suplimentare care îmi revin după, ce acest, după acest pas. Printre altele, noile atribuții se referă și la avertizarea oficială a statelor membre în conformitate cu dimensiunea preventivă a Pactului de Stabilitate și Creștere, recomandări pentru Consiliu cu privire la sancțiuni în temeiul noului pachet legislativ de șase și, de asemenea, este vorba și de atribuții suplimentare în materie de supraveghere a țărilor din zona euro, care beneficiază de programe de asistență financiară, sau țări din zona euro care sunt supuse riscului de instabilitate financiară și care necesită intervenția zonei euro ca entitate distinctă. Aceste noi atribuții înseamnă că Vicepreședintele răspunzător de afaceri economice monetare și moneda euro va putea în viitor, acționând în acord, cu acordul președintelui Comisiei, va putea adopta decizii în numele întregii Comisii Europene. Aceasta conferă o marjă semnificativă de autonomie vicepreședintelui, permițându-i acestuia să efectueze o analiză economică clară care se află la baza deciziilor politice ale Comisiei. Este o separare clară aici între analiza economică de la baza deciziilor, pentru că aici vicepreședintele se bucură de un grad considerabil de autonomie și, pe de altă parte, deciziile politice pe care le ia Comisia. Transferul de responsabilități referitoare la Eurostat, domnului comisar Agida Semeta, implică o separare a răspunderii referitoare la producția de date statistice și analize. Deci, o separare de utilizarea acestor date în vederea unei analize economice, care îmi revine mie. Aș dori să mulțumesc Eurostatului pentru colaborarea excelentă pe care au dat dovadă și pentru munca de o calitate deosebită pe care au făcut-o. Deja mi-e dor de această componentă a fostului meu portofoliu, însă acest lucru a fost decis în conformitate cu apelul de a asigura o independență oficială în raport cu Eurostat, deși în practică n-a fost niciodată vreo problemă din acest punct de vedere. Doar cu câteva ore în urmă, Comisia a adoptat pachetele privind creșterea și guvernanța. Acest pachet este ancorat în abordarea strategică Europa 2020, pe care ați discutat-o, ați formulat rapoarte pe seama ei și ați formulat rezoluții care reprezintă strategia generală a Uniunii Europene pentru o creștere sustenabilă și pentru crearea de, de locuri de muncă. Cu doar doi ani în urmă, în audierea în vederea confirmării în funcție, m-am angajat să sprijin dezvoltarea unei piețe competitive capabile să ofere asistență socială și bunăstare socială spus că cetățenii așteaptă din partea noastră perspective de viitor, creștere, stabilitate, locuri de muncă și prosperitate. Știm cu toții cât de tulburi sunt vremurile pe care le trăim în prezent și, prin urmare, această declarație pe care am făcut atunci rămâne la fel de relevantă și astăzi. Trebuie să sporim perspectivele de ocupare a forței de muncă prin reforme. Asta și pentru că stimuli macroeconomici practic au fost epuizați în prezent, întrucât finanțele publice se află în prezent sub o presiune considerabilă peste tot în Uniunea Europeană. Anumite țări pur și simplu nu au nicio alternativă atunci când e vorba de a reduce datoria, po uh, povara datoriei publice. Aceasta va urma să fie plătită și de următoarea generație. La fel de afectat a fost încrederea cetățenilor în perspective de creștere pentru viitorul apropiat a societăților și țărilor în care trăim. Măsurile imediate se referă la sporirea productivității și a capacității de ajustare pe care o deținem. Pe termen lung, productivitatea va depinde de o forță de muncă bine instruită. Impactul social al crizei este deja complex, afectează multiple sectoare, și se înregistrează în special în creșterea numărului șomerilor. Mă preocupă în special numărul mare a șomerilor din rândul tinerilor. Este o, un volum imens de potențial irosit, ori Europa nu-și poate permite să irosească acest potențial. Dacă aș fi un tânăr spaniol, m-aș întreba de ce avem șomaj 20% în Spania, pe când în Olanda este 4% sau în Austria doar 5%. Ce problemă instituțională, politică, ce problemă afectează funcționarea pieței muncii, forței de muncă de la noi? Ca să nu mai vorbim de șomajul printre tineri, care se ridică la aproximativ 40% în Spania. Asta ne arată cât de importante sunt aceste reforme structurale care, în spiritul flexicurității și în vederea sporirii angajabilității cetățenilor noștri, pot îmbunătăți situația de pe piața forței de muncă și implicit contextul social european general. Acesta trebuie să reprezinte obiectivul fundamental al activității noastre. De aceea încurajăm statele membre să dea prioritate acțiunilor concrete, îndreptate în prezent spre tinerii șomeri care nu mai sunt în vreun program educațional sau de instruire, și acest gen de activitate a fost prezentat, a fost prezentat astăzi de colegul meu Laslo Andor în materie de politică de ocupare a forței de muncă. Onorați membrii, pe lângă stimularea creșterii, revitalizarea creșterii economice, strategia noastră trebuie să restabilească echilibrul financiar și fiscal. Pentru că această instabilitate în prezent erodează și pune în pericol creșterea economică. În ceea ce privește stabilitatea financiară pe termen mediu, aceasta este absolut esențială și din acest punct de vedere, Comisia a depus o serie de eforturi semnificative până acum, eforturi care continuă împreună cu colegul meu, uh, domnul Barnier, care se află pe, în spatele volanului. Am încercat împreună cu Parlamentul și Consiliul să realizăm o nouă arhitectură de supervizare pentru sectorul financiar european. Sigur, încă rămân foarte multe lucruri de făcut, însă acum sectorul financiar trebuie să joace rolul economic și social ca sursă de finanțare pentru economia reală, pentru crearea de locuri de muncă, pentru antreprenoriat și creștere durabilă. În același timp, stabilitatea financiară include și chestiunea acelor ziduri de protecție, firewall-uri. Uh, în ceea ce privește criza datoriei suverane, dacă dorim să depășim această criză, ei bine, atunci strategia noastră uh, se îndreaptă în două direcții. În primul rând, acele măsuri de protecție financiară care să răspundă la riscul încetării de plată în statele membre care se confruntă cu un nivel ridicat al datoriilor și, de asemenea, menite a preveni contagiunea în zona europeană în general în zona euro în general. De asemenea, împreună cu Comisia dumneavoastră, am trecut la o reformă profundă a guvernanței economice în Uniunea Europeană, cu speranța că astfel datoria publică va ajunge încă o dată la un nivel suportabil și că vom preveni pe viitor astfel de crize. Câteva cuvinte în legătură cu primul punct, măsurile de protecție financiară. Știu că Parlamentul s-a exprimat extrem de critic în legătură cu o serie de instrumente privind asistența financiară condiționată, Fondul European de Stabilitate Financiară și SMU. Din punct de vedere instituțional, nu e un secret că această abordare interguvernamentală. La, la, la comisie considerăm că această abordare interguvernamentală nu a fost suficient de eficientă până acum, a durat mult prea mult și abia acum unele dintre propunerile pe care le-am făcut cu un an, un an și jumătate în urmă încep să se materializeze. De exemplu, mă refer aici la apelul pe care l-am făcut în ianuarie, cu aproape un an în urmă, de a întări capacitatea efectivă de creditare a Fondului European de Stabilitate Financiară și de extindere a uh, domeniului de, aplica- da, domeniului de activitate a acesteia. Asta a fost la summitul european, însă punerea în aplicare nu se va definitiva decât săptămâna viitoare în Eurogrup. Dacă am fi făcut aceste lucruri la timp, chiar cu un an în urmă, atunci când a început totul, uh, nu ne-am fi confruntat cu o criză atât de gravă în prezent. Până acum am încercat să ne asigurăm că metoda comunitară continuă să joace un rol în conceperea și până în aplicarea programelor de reformă finanțate prin Fondul European de Stabilitate Financiară. În pachetele legislative de astăzi privind guvernanța, o să găsiți propuneri noi referitoare la un regulament privind supravegherea financiară. Propunerea se bazează pe principiul că această monitorizare, supraveghere eficientă nu poate fi asigurată de o abordare interguvernamentală care se bazeze pe decizii luate cu unanimitate de voturi. Proiectul spune, prin urmare, că doar instituții centrale europene puternice și metoda comunitară poate să producă acel bun public și acea supraveghere economică și monetară reală, concretă, de care avem nevoie. Aceasta este substanța propunerii noastre de astăzi, se bazează pe pachetul celor șase legi care urmează să intre curând în vigoare. În ceea ce privește domeniul de interes al Comisiei noastre și al Parlamentului European în general, referitor la eficiența Fondului European de Stabilitate Financiară, consider că summitul zonei euro din octombrie și Consiliul European au marcat pași înainte semnificativi. Prioritatea noastră principală trebuie să fie definitivarea rapidă și punerea în aplicare rapidă a ceea ce a fost deja decis în materie de a întărni Fondul European de Stabilitate Financiară, în a de a întări MS-ul de asemenea. Prevenția este al, al doua dimensiune a abordării noastre. Mi-asum această răspundere extrem de serios, am să utilizez pe deplin toate noile instrumente din acest pachet de șase legi, încă din prima zi s-a confirmat că intrarea în vigoare va fi pe 13 decembrie. Nu ne putem permite să tolerăm vreo încălcare a regulilor decise de comun acord am văzut în condiții extrem de grave că astfel de încălcări au efecte negative asupra celorlalte țări. Suntem extrem de interdependenți acum în Uniunea Europeană și, prin urmare, trebuie să respectăm regulile pe care le-am decis noi înșine. Asta, sigur, respectând principiile democratice și ale legitimității democratice prin ratificarea în Parlamentele Naționale. Doamnă președintă, onorați membrii, Când am discutat acest six-pack, acest pachet de șase legi, am căzut de acord să avem opțiuni cu privire la aceste obligațiuni europene sau obligațiuni de stabilitate. Am prezentat o carte verde privind opțiunile pentru obligațiuni de stabilitate mai devreme, în cursul zilei de astăzi, după decizia colegiului care a urmat unei dezbateri intense și unor pregătiri intense în ultimele săptămâni, zile, ore, chiar minute. Și pe când perspectiva introducerii acestor obligațiuni de stabilitate ar putea uh, îmbunătăți situația din punct de vedere al crizei datoriei suverane, nu poate fi vorba de un panaceu universal care să rezolve toate problemele crizei. Nu, trebuie să acționăm pe toate fronturile și de aceea deciziile de astăzi trebuie să fie văzute ca un pachet holistic al cărui obiectiv principal să fie creșterea economică, propuneri concrete pentru a asigura creștere durabilă și pentru a crea locuri de muncă, în același timp uh, prevăzând și măsuri de întărire a guvernanței economice, mai ales în zona euro și măsuri de și uh, în același timp o discuție serioasă cu privire la obligațiunile de stabilitate. Mai am un minut sau două la dispoziție și aș dori să le folosesc pentru a vă vorbi puțin despre această opțiune în favoarea obligațiunilor de stabilitate. Noi, în analiza noastră, am subliniat două aspecte. În primul rând, bondul, obligațiunile de stabilitate emise în comun vor duce la avantaje substanțiale în sensul reducerii și stabilizării costurilor de creditare pentru statele membri, vor întări, practic, rezistența sectorului financiar și vor îmbunătăți în timp eficiența pieței. Însă, aceste euroobligațiuni sau obligațiuni de stabilitate vor afecta și vor depinde de disciplina statelor membre și, prin urmare, introducerea lor va avea vreo logică, va fi realistică doar dacă guvernanța economică este consolidată în mod semnificativ, asta în paralel cu introducerea acestor posibile obligațiuni. Pachetul celor șase legi este un pas major în acest sens însă probabil va trebui să mergem dincolo de aceste măsuri pentru a asigura introducerea adecvată a acestor obligațiuni de stabilitate. Domnilor și domnilor, dați-mi voi să închei propunerile de astăzi spunând că, pornind de la deciziile summitului zone euro și a Consiliului, și pornind de la pachetul de măsuri menite să întărească guvernanța economică, am ajuns la o foaie de parcurs substanțială în direcția îmbunătățirii guvernanței combinată cu perspectiva introducerii acestor obligațiuni de stabilitate. Sigur, aici misiunea Comisiei e aceea de a proteja interesele tuturor statelor membre, ale tuturor cetățenilor europene, de a asigura bună funcționare a pieței unice și se asigura că schimbările în guvernanța economică se fac într-un mod transparent, într-un mod democratic, într-un mod comunitar. Vă mulțumesc! Thank you very much. Um, vă mulțumim foarte mult. După cum spuneam mai devreme, nu avem foarte mult timp la dispoziție, doar un minut pentru fiecare întrebare și să știți că vă cronometrez uh, cei care sunt ultimii pe listă nu o să mai apuce să și pună întrebările dacă primii vorbesc prea mult. 10 minu- secunde în plus la primul vorbitor înseamnă 10 minute mai puțin la cei din urmă. Să avea un grup de câte 3 și domnul comisar va avea 6 minute pentru a răspunde. Dacă sistemul funcționează, îl schimbăm, dar aș propune să începem în această formă. Primele trei întrebări, Diego Feio, Lisa Ferreira și Silvi Goulart. Obrigado. Domnule vicepreședinte, aș dori să vă felicit pentru noile atribuții și pentru că s-a recunoscut întreg efortul făcut în situația de criză. Vă felicit și pentru acest pachet de măsuri prezentat în contextul Guvernării de Stabilitate și de Creștere. Cu noile competențe, acum Ați vorbit despre tinerii spanioli. Cum ați explicat tinerilor uh, din Europa strategia de creștere economică europeană? Despre ce acțiuni concrete le-ați vorbi? În ceea ce privește aceste obligațiuni de stabilitate, acestea uh, au, uh, aduc cu sine disciplină și creștere. În ce fel? Și uh, iată, eu dau dovadă de disciplină și respect timpul alocat. Lisa. Doamna Freira. Domnule comisar, bine ați venit. Dumneavoastră recunoașteți că uh, stimularea creșterii se discută la nivel național, dar uh, nu la nivel european. Totuși, uh, marja de manevră pe care, pentru această creștere a fost exclusă din acest pachet de șase măsuri și nu se regăsește în agenda europeană. În al doilea rând, exercițiul desfășurat cu Comisia a fost unul pozitiv. Totuși, deciziile ulterioare au zdruncinat această încredere. Pe de o parte, propunerea pe care o avem la ora actuală în ceea ce privește indicatorii, uh, se distanțează de acordul pe care l-am obținut. Indicatorii de competitivitate în afară de salariu și prețul uh, pe piața muncii sunt inexistente, lipsesc indicatorii aceste praguri pozitive și negative uh, cu excepția situației în care nu sunt potriviți acest uh, indicator și reprezintă unele îndoieli cu privire la țările care folosesc acest indicator. Iar propunerea ministrului suedez care spune că Germania și Suedia și alte țări europene care au uh, economii puternice trebuie să fie uh, atente pentru a relansa dinamica de creștere. E bine, această afirmație, după mine, aș fi vrut să fie făcută de Comisia Europeană și nu de către uh, un ministru de finanțe, chiar dacă salut această declarație. Mulțumesc. That's one minute 30, so Pavon, she's down to 30. Un minut 30 a fost aceasta, acum are cuvântul Silvi Goulart. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră a rapoartelor pe tema, raportului pe tema euroobligațiunilor pe care îl dorea Parlamentul European și dumneavoastră v-ați ținut această promisiune. Cred că este important să facem, faceți o carte verde pentru că lucrurile trebuie să fie bine discutate. Eu mă întrebam însă cum vedeți dumneavoastră procedura în următoarele săptămâni aveți fixat un calendar foarte scurt pentru ca să vă răspundem. Parlamentul va face un raport din proprie inițiativă și întrebarea mea este dacă credeți că până la începutul lui ianuarie sau jumătatea lui februarie s-ar putea să elaborăm o poziție deja și dacă da, pe ce credeți dumneavoastră că ar trebui să ne concentrăm mai ales? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Acestea au fost primele trei întrebări la care puteți răspunde acum. Mulțumesc, doamnă președinte. O să încep cu întrebările puse de către domnul Feiu. În primul rând, în legătură cu euroobligațiunile și cu felul în care se poate combina disciplina și stabilitatea. Este exact întrebarea cheie, pentru că, sincer vorbind, dacă nu avem destule siguranțe pentru o disciplină fiscală, euroobligațiunile s-ar putea întoarce foarte repede și deveni marfă de speculă. De aceea, pentru a putea da un răspuns radical, ă, realist și pentru a introduce euro obligațiunile, deci obligațiuni de stabilitate, trebuie ca în același timp să ne sporim uh, capacitatea de guvernanță economică. Și iată de ce propunele de astăzi, care se bagează pe articolul 136, cu privire la supravegherea bugetelor naționale de către Uniunea Europeană, mai ales a celor din zona euro, este o propunere importantă. Se propune de asemenea supravegherea sporită a țărilor care sunt confruntate cu, uh, cu stabilitate finan, instabilitate financiară. Aceștia sunt pași cruciali către o uniune economică mai uh, apropiată, care să aibă o supraveghere bugetară credibilă și să aibă instrumentele necesare pentru a putea implementa măsurile de supraveghere în același timp. Aceasta este, după părerea mea, calea pe care putem să creștem atât și stabilitatea cât și disciplina în același timp. Și când vorbesc despre stabilitate, mă gândesc la stabilitate atât în ceea ce privește disciplina bugetară, financiară, dar și uh, stabilitatea de pe piețele financiare. În ceea ce privește întrebarea noastră foarte pertinentă despre cum să explicăm unui tânăr spaniol de ce trebuie să se confrunte cu șomajul într-un procent de probabilitate de 46%, pentru că acesta este rata de șomajului pentru tineri în Spania în momentul de față, Sigur că nu găsim un răspuns ușor la această întrebare și nici nu există o cale ușoară de ieșire din această situație, însă este esențial să începem acum aceste reforme și eu aș dori să folosim această ocazie pentru a încuraja guvernul spaniol viitor să, ia, să facă reforme curajoase pentru ca să reformeze funcționarea pieței muncii și reforma sistemului educației și uh, de formare, astfel încât perspectivele spaniolilor tineri să fie mai bune decât cele de astăzi. Nu este corect ca piața muncii spaniole să fie împărțită între insider și outsider. Ceva este profund greșit dacă șomajul se află într-o țară peste 20%. În legătură cu ceea ce a spus doamna Ferreira, de fapt, doamna președinte, câte minute am? Șase minute, mulțumesc, bine. O să încerc să fiu foarte succint, întotdeauna sunt, de fapt, foarte succint. Doamna Ferreira a pus o întrebare foarte importantă. Vreau să vă... am, am informat de câteva cifre pentru că nu vorbisem cu doamna Ferreira, deși puteam anticipa oarecum unele din întrebările care se vor pune aici și m-am pregătit, deci, în legătură cu indicatorii, așteptăm comentariile scrise ale Parlamentului European cu privire la tabelul pe care l-am propus. Comisia știe că este important ca Parlamentul și Consiliul să fie deja implicați în discuție cu privire la acest scoreboard și Discuțiile au fost foarte ample. Sunt foarte recunoscător pentru discuțiile care au avut deja loc. În ceea ce privește arhitectura acestui tabel de indicatori, aș vrea să vă atrag atenția asupra mai multor elemente care au fost importante în primele faze ale discuțiilor din trilog. În primul rând, e vorba de indicator pe tema evoluției și uh, ocupării. Apoi, Setul de indicatori încearcă să ia în calcul și evoluțiile care nu sunt legate de competitivitatea prețului și de proactivitatea în, pe, pe piața economică. Apoi se include și un indicator mai larg cu privire la sectorul financiar și bancar, însă este nevoie de o analiză suplimentară pentru a putea finaliza aceste, acești parametri care vor fi gata pentru următorul semestru european. Voi discuta despre surplusul și deficitul țărilor în întrebările viitoare, însă vreau doar să comentez întrebarea doamnei Gular, care spunea, și după părerea mea este adevărat, este important să evaluăm Cartea Verde ca fiind o parte a unei viziuni despre cum se poate crea o uniune economică de aceea, interdependența între articolul 136 cu privire la guvernanța sporită economică și celelalte articole cu privire la bondurile, obligațiunile de stabilitate sunt legate și sunt legate profund. De aceea trebuie să facem progrese în ambele aceste domenii și aș cere de la toate instituțiile, dar și de la Parlamentul European și de la statele membre, să facă pașii necesari, fără să mai întârzie în această direcție. Mulțumesc!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 nu pare să fie alături de noi, deci domnul Ciunti se va la locul, Vicky. Mulțumesc, domnule comisar. Noi, cei din afara zonei euro, știm cât de importantă este creșterea și stabilitatea în zona euro pentru creșterea și stabilitatea noastră, dar în uh, Marea Britanie avem un deficit de peste 8% și uh, asta înseamnă dublul deficitului uh, Italiei și uh, a mediei Uniunii Europene și noi suntem unul dintre principalii contribuabili la bugetul european, iar uh, din câte știu eu am uh, contribuit peste 5% din pachetul de salvare FMI și Banca Centrală. Credeți că am dat dovadă de egoism, de zgârcenie? Filip Lamberts, domnule comisar, noi doi suntem de acord asupra unui lucru. Uniunea Europeană nu va depăși criza fără o politică fiscală mai integrată. Acest lucru nu se va întâmpla dacă nu se recunoaște legitimitatea deciziilor luate. Și citesc noua propunere a Comisiei arată că Comisia își dă competențe noi pentru a putea trece peste deciziile guvernelor naționale și a parlamentelor naționale și asta fără niciun sistem de controle credibil. Deci Consiliul și Comisia uh, în spatele ușilor închise vor putea să treacă peste deciziile luate la nivel democratic, la nivel național. Vreau să subliniez următorul lucru. Uh, ceea ce face Angela Merkel în momentul în care uh, cere votul Parlamentului înainte de a veni la Bruxelles nu mai face nimeni la nivelul guvernelor europene sau fac foarte puțin acest lucru. Deci parlamentele naționale au, au ieșit din schemă. Deci, după mine, acțiunile comisiei, ehm, studiul anual de creștere, strategia multianuală, precum și decizia de intervenție în situația situație de urgență trebuie să fie discutate și să obțină aprobarea Parlamentului European. Deci, eh, angajamentele pe care și le iau statele membre față de Uniune trebuie să fie dezbătute și votate în Parlamentul Parlamentul Național. Acesta este, uh, este minimum pe care putem face pentru uh, democrație europeană. Mulțumesc, domnule Șuntis. Un minut. Domnule comisar. Noile dumneavoastră competențe nu știu dacă includ solicitarea de garanții de la partidele de opoziție sau noile partide de, de guvernare în ceea ce privește deciziile recente partidele politice pe care de la care doriți garanții scrise au spus că uh, vor vota pentru aceste memorandumuri inacceptabile, uh, indiferent ce se întâmplă după aceea fără știrea lor. Deci ce faceți dumneavoastră este o insultă la adresa democrației și o insultă la adresa popoarelor. Eu vă întreb următorul lucru. Există vreun precedent de la înființarea Uniunii Europene de a cere partidelor de opoziție de a sprijini astfel de decizii? Există un astfel de precedent? S-a mai întâmplat acest lucru? Și ce articol, ce temei aveți pentru a uh, vă amesteca în politica și dezvoltarea unei țări? Aveți această competență în noul vostru portofoliu? Mulțumesc foarte mult! Deci, iată al doilea grup de trei întrebări, dacă doriți să răspundeți, domnule comisar. Mulțumesc, Sharon. În ceea ce privește întrebarea lui Vicky Ford, rolul uh, Marii Britanii în sprijinul acordat uh, uh, zonei euro. În primul rând, este vorba despre o independență foarte puternică și până la urmă este și în interesul Regatului Unit să ajute Europa să iasă din criza datoriei suverane. În al doilea rând, Vă mulțumesc în numele Comisiei Europene, mulțumesc Regatului Unit pentru contribuția pe care a adus-o uh, la uh, garantarea stabilității uh, financiare în, în zona euro. În ceea ce privește egoismul, nu, nu, mă, nu mă pronunț aici, dar mi-amintesc că un premier britanic la un moment dat a spus că nu există alianțe veșnice, există doar interese veșnice și uh, dumneavoastră știți poate că acest principiu a stat la baza politicii țării dumneavoastră. Uh, pe când uh, bunicul meu lupta pentru democrație în Finlanda, în, pe vremea războiului din iarnă, a cerut ajut, s-a cerut ajutorul Marii Britanii pentru a lupta împotriva Uniunii Sovietice. Deci să nu uităm că întotdeauna suntem mai puternici împreună în Europa prin Uniunea Europeană. Philip Lamberts a întrebat despre legitimitatea democratică și rolul parlamentelor naționale. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră, domnule Lamberts, iar Comisia dorește să se angajeze pe acest drum și am discutat acest lucru a, astăzi cu vicepreședintele Șepcovici despre modul în care putem angaja nu numai Parlamentul European, care bineînțeles trebuie să facă parte din acest exercițiu cu drepturi de pline, dar și parlamentele naționale. Chiar dacă, într-o primă fază, această sarcină revine guvernelor naționale, dar în același timp dorim să facem tot ce ne stă în putință pentru a face apel la parlamentele naționale și uh, spunându-le că la, în ceea ce privește aceste, acest pachet de șase măsuri ar trebui să avem o discuție pentru a vedea cum putem conlucra și cum ne putem asigura că aceste reforme vor fi încununate cu succes. Ați spus că parlamentele nu sunt în termen general prea implicate. Cred că există cazuri în care parlamentele naționale sunt foarte implicate. Vă reamintesc că uh, Danemarca sau Finlanda, țara pe care o cunosc mai bine, trebuie să vă spun că acolo parlamentele naționale au uh, instituit un sistem care este eficient și legitim la nivelul asigurării consultărilor uh, online acest sistem uh, nu aduce întârzieri uh, semnificative la nivel european și sper că statele membre mai mari cu uh, clauze de salvgardare constituționale mai puternice ar putea să tragă învățăminte de pe urma statelor membre mai mici, unde controlul parlamentar a fost pus în practic și funcționează în mod eficient, în mod eficace, respectând principiul răspunderii Domnul Ciunti s-a o, a adresat o întrebare cu privire la rolul Uniunii Europene și al Comisiei în ceea ce privește încurajarea forțelor politice de a sprijini politici care au ca scop restabilirea, restabilirea financiară a Uniunii Europene. Cred că zona euro, probabil chiar Uniunea Europeană, a încheiat un contract social cu Grecia în care se regăsesc ambele fețe ale monedei. Pe de o parte, Grecia trebuie să respecte acordurile încheiate și să respecte condițiile din programul FMI. Așa este corect, am ajuns la acest acord și noi ne așteptăm ca aceste angajamente să fie respectate și de Grecia. Iar pe de altă parte, statele membre ale zonei euro, Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional, au fost gata și dispuse să sprijine Grecia uh, substanțial în termeni financiari și, iată, în acest contract social există condiții, uh, condiții prealabile pentru asigurarea finanțării pentru Grecia. Iată, deci, contextul pentru a vă explica de ce, am, de ce Comisia a încurajat o coaliție de unitate națională, un guvern de unitate națională și mă bucur că acest guvern este la putere în Grecia și așteptăm cu nerăbdare să lucrăm îndeaproape cu guvernul elen, cu Parlamentul elen și cu societatea elenă pentru a ajuta Grecia să uh, să se întoarcă la o situație de stabilitate economică. Am uh, terminat cu 5 secunde mai devreme, da, dar înainte am terminat cu 7 secunde mai târziu. Următoarele trei întrebări. Antolin uh, Sanchez Prezedo and then uh, Wolf Klintz, who's disappeared, so it'll be Sophie Intveld. Okay. Domnule comisar, Întrebarea mea se referă la legitimizarea democratică a noii arhitecturi financiare din Europa, însă ați răspuns deja la întrebări de acest gen, așa că am să vă întreb altceva. Cum vedeți ideile referitoare la un mod diferit, mai activ, mai eficient de intervenția Băncii Centrale Europene folosind instrumente monetare, cum ar fi tipărirea de bani, lucruri de genul ăsta. Asta aș dori să aflu de la dumneavoastră. Vă mulțumesc. Antelen? Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Domnule vicepreședinte, există voci care spun că această criză nu se leagă de fundamentele monedei euro, ci de guvernanța în Europa. Și această carte verde vorbește despre obligațiuni europene de stabilitate menite a ne asigura că avem într-adevăr această guvernanță de care avem nevoie pentru o economie durabilă. Dacă așa stau lucrurile, ce măsuri credeți că vor trebui să fie adoptate foarte rapid de noul guvern spaniol pentru a face față acestei crize? Ce măsuri trebuie să fie luate de toate statele membre pentru a răspunde la această criză? Desigur, sunt țări care trebuie să ia măsuri la fel de repede ca și Spania. Deci, ce calendar aveți în vedere la Comisie pentru aceste obligațiuni de stabilitate? Eh, există voci care spun că anumite măsuri trebuie luate imediat. Mulțumesc, Sofie. Mulțumesc, doamnă președintă. Continuând ce a spus colegul Filip Lambert în legătură cu legitimitatea democratică, trebuie să spun că pe termen lung vom avea nevoie de schimbări fundamentale în sistem, mai multe puteri pentru Comisia Europeană și mai multă responsabilitate și răspundere, inclusiv posibilitatea de demisie din partea unor comisari Însă, între timp, cum am putea implica mai bine și în mod direct parlamentele naționale, nu numai în măsura în care acestea dau un mandat miniștrilor care reprezintă țara, ci să-i facem corespunzători pentru măsuri eminamente nepopulare, pentru că ce se întâmplă în prezent? Nu numai Consiliul diluează recomandările existente, ci se vorbește de un fel de dictat al Bruxellesului dacă pensiile, sistemul de pensii trebuie să fie reformat sau piața forței de muncă din Olanda trebuie să fie reformată. În Olanda, uh, piața um, creditelor imobiliare și a ipotecilor, creditelor ipotecare. Deci, cum veți putea implica mai direct parlamentele naționale? Mulțumesc, mulțumim. Uh, aveți primele trei întrebări, domnule comisar. În ceea ce privește prima întrebare referitoare la rolul Băncii Centrale Europene, Comisia asigură respectarea tratatelor și le respectăm, bineînțeles. În tratatele spune foarte bine, tratatele spune foarte bine că prima prioritate a băncii centrale europene este stabilitatea prețurilor. Și aceasta poate sprijini și celelalte obiective ale Uniunii Europene atât timp cât acest lucru nu periclitează obiectivul fundamental. Este o ancoră extrem de solidă pentru moneda euro în materie de principii fundamentale și sunt pe deplin angajat să respect acest principiu. În opinia mea, Banca Centrală Europeană a jucat un rol complex în gestionarea acestei crize și în asigurarea măsurilor de protecție financiară. În primul rând, a asigurat stabilitatea prețurilor, dând dovadă de inflexibilitate și hotărâre. În al doilea rând, a contribuit la păstrarea stabilității financiare prin asigurarea funcționării normale a sistemelor monetare. S-a recurs și la măsuri neconvenționale, dar care au fost necesare și oportune. În ceea ce privește întrebarea domnului Francesc Prezedo referitoare la Uh, misiunea noului guvern spaniol. Am spus deja o serie de lucruri referitoare la reforma pieței forței de muncă. În prezent, Comisia evaluează politicile din statele membre și vom formula recomandări suplimentare, însă aici m-aș referi la recomandarea Consiliului adoptată cu câteva luni în urmă, care se baza pe propunerea Comisiei, a fost decisă de Consiliu și, prin urmare, este o recomandare juridic valabilă a Uniunii Europene către Spania. Două sau trei exemple. În primul rând, Consiliul a recomandat ca Spania să ia măsuri în 2011-2012 pentru a pune în aplicare strategia bugetară în 2011 și 2012 și pentru a corecta deficitul excesiv. În 2013, în conformitate cu recomandările din uh, procedura de deficit de excesiv, pentru a asigura atingerea țintelor la toate nivelele de guvernare, inclusiv prin aplicarea strictă a mecanismelor de control al deficitului pentru guvernele regionale și adoptarea unor măsuri suplimentare în cazul în care economia nu evoluează așa cum s-a așteptat. Prima recomandare este deosebit de importantă. În al doilea rând, adoptarea unui sistem de pensii care să reducă vârsta de pensionare și să introducă un, o nouă cifră în socotirea anilor de muncă, în calculul pensiilor și să ia măsuri suplimentare pentru a îmbunătăți educația continuă de-a lungul vieții pentru angajații mai în vârstă. Există cinci alte recomandări, n-am să zăbovesc asupra lor acum, însă Într-adevăr, acestea sunt uh, un punct de pornire semnificativ pentru noul guvern, acum, în momentul în care acesta își pregătește programul. Sigur, păstrăm un dialog permanent cu autoritățile spaniole, avem un parteneriat cu Spania, cu guvernul și cu parlamentul acestei țări. Și vom, uh, voi continua să colaborez îndeaproape și cu noul guvern, la fel cum am făcut-o și cu guvernul care a fost la putere până acum. În ceea ce privește calendarul referitor la obligațiunile de stabilitate, avem un calendar precis, în sensul că perioada de consultare se încheie pe 8 ianuarie și odată ce am primit uh, feedback-ul necesar de pe urma acestui exercițiu de consultare, vom uh, evalua să vedem, pentru a vedea care este calea justă de urmat din acest punct de vedere. Sophie Indveld m-a întrebat cum am putea implica parlamentele naționale nu numai uh, oficial, ci și neoficial și în termeni concreți. După cum spuneam, sunt pe deplin de acord cu acest obiectiv. E important aici să luăm notă de faptul că în ambele regulamente, la 136, vorbim de nevoia implicării semnificative a parlamentelor naționale și, de asemenea, spunem foarte clar acolo că suntem gata să venim în fața parlamentului Naționale și să explicăm deciziile luate de Uniunea Europeană, în acest caz de Comisia Europeană, și să explicăm substanța recomandărilor referitoare la execuția bugetară, de exemplu, sau la măsurile concrete care trebuie să fie luate. Sunt pe deplin dispus să fac acest lucru, suntem cu toții dispus să facem acest lucru la nivelul Comisiei dacă ni se solicită acest lucru din partea Parlamentelor Naționale. Sper că vom avea într-adevăr un dialog real cu Parlamentele Naționale. Mulțumesc. E foarte complicată lista de vorbitori pentru că toată lumea pleacă, unii pleacă din sală. Următorii. In seconds, uh, and then Gay Mitchell. So, Kay. Kay mai întâi. Domnule comisar Ren, nu vă invidiez în noua dumneavoastră sarcină, pentru că este din ce în ce mai grea în, în cursul timpului. De fapt, um, situația este descrisă ca fiind dezastroasă, pentru că nu se mai pot vinde, de exemplu, obligațiunile germane. S-a scris în această dimineață despre problema cu aceste obligațiuni și se pare că totul devine mai scump atunci când se încearcă uh, um, salvarea acestei situații. De asemenea, aceste știri au dus la alte consecințe pe piețele financiare. Se pare că piețele de capital nu mai au încredere că măsurile în luate în prezent în Europeană sunt eficiente. Ați putea comenta asupra acestor situații de pe piața de finanțare germană și eventual să ne spuneți care ar fi implicațiile pentru uh, viitorul poverii datoriei în Uniunea Europeană în lumina emiterii de obligațiuni. Filip. Bine, atunci voi vorbi despre studiul pe care anual pe care l-ați publicat astăzi. Vreau să vă spun de asemenea că aspectul de taxe a fost mult mai uh, pus în valoare de data aceasta. Am citit și referiri la creșterea sărăciei și la măsurile fiscale care pot asigura faptul că efectul de distribuire egală să fie asigurat. Mi se pare un pic cam târziu pentru măsura aceasta. În orice caz, documentul nu are destulă credibilitate și nici pe partea investițiilor. Strategia dumneavoastră de creștere este pe baza de consum. Trebuie să consumăm mai mult și să existe mai multe schimburi comerciale, însă nu se, investește, nu se accentuează destul partea de investiții care este o prioritate în momentul de față pentru ca economiile noastre să devină mai eficiente din punct de vedere al energiilor și a resurselor și cred că ar putea fi îmbunătățit raportul pe această temă. Gay. Mulțumesc. Gay acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate domnule comisar, o guvernanță bună este necesară, dar guvernanța trebuie să însemne guvernare și am ascultat cu atenție ce ați spus despre tinerii spanioli care sunt uh, fără loc de muncă și despre șomerii din Irlanda. Femeiul a spus că dacă ar exista un pact global de creștere pentru a spori uh, cheltuierile în Asia și um, alte um, și alte acțiuni în estul uh, lumii ar, s-ar crea o creștere imediată. Care este părerea Comisiei despre propunerea femeiului? O susțineți această propunere când vedem că se creează locuri de mun muncă? Ne întrebăm de ce, uh, cum se pot crea locuri de muncă, ne întrebăm de ce nu luăm măsurile care trebuie. Suntem prea aproape de copaci, de nu mai vedem pădurea, ce se întâmplă? Mulțumesc! Au fost trei întrebări, cred, nu? Domnule comisar, cred că aveți cuvântul. Da, eu. Mulțumesc. În legătură cu întrebarea lui Kay pe tema evoluțiilor în legătură cu obligațiunile germane. Nu facem un comentariu zilnic despre evenimentele de pe piață, nu este aceasta sarcina Comisiei Europene. Încercăm să evităm comentariile cotidiene pe aceste teme. Știm cu toții că situația actuală în lumea piețelor financiare este foarte îngrijorătoare. Știm că în fiecare zi lucrurile se răutățesc și aceasta nu face decât să sublinieze importanța unor, unei implementări hotărâte a, a deciziilor de la summitul din 27 octombrie în legătură cu stabilitatea financiară printr-o sporire a firewall-ului și prin uh, faptul ca țările să ia măsuri pentru consolidare fiscală și pentru inițierea de reforme structurale. De asemenea, aceste fapte subliniază nevoia de a avea nu numai decizii convingătoare pe termen scurt care să readucă încrederea, ci să uh, se ofere și o viziune concretă despre cum putem continua pentru a ne întări această uniune economică pe care vrem să o construim. Supravegherea bugetară este o măsură eficientă și diferențele macroeconomice trebuie și ele să fie abordate. Asta este calea pe care trebuie să o luăm și aceasta nu face decât să sublinieze importanța capitală pe care o are o abordare coerentă și coordonată și în același timp hotărâtă din partea Europei Unite. Philip Lambert s-a referit la efectele de distribuire care trebuie să fie mai accentuate în, în studiul pe tema creșterii anul acesta. Ar trebui să considerați că aceasta este o dovadă că și Comisia ascultă Parlamentul European ascultă și verzii, ascultă toate familiile politice și eu iau și toți luăm comentariile dumneavoastră în serios, punându-le în practică și încercând să ne folosim competențele în aceste domenii. În ceea ce privește eficiența resurselor, după părerea mea, datorită colegilor mei Potocnic și de Hedegord, avem acum un rol mai puternic la eficiența resurselor pentru o creștere economică durabilă. După părerea mea, aceste componente sunt deja parte din programele noastre, dar eu nu văd nicio, și nu văd nicio problemă să mai accentuăm și mai mult uh, aceste decizii, să facem economiile astea mai eficiente din punct de vedere al resurselor. Suntem foarte îngrijorați de criză și încercăm să combatem toate efectele ei negative, să nu uităm însă că economiile noastre trebuie să devină mai eficiente din punct de vedere al resurselor. Acest lucru este indispensabil pe termen lung dacă vrem cu adevărat să avem o creștere economică. Domnul Mitchell s-a referit la guvernanță. V-ați referit la unele recomandări femeii Aceasta ne sună foarte familiar, pentru că este parte din recomandările G20. Deciziile G20 și angajamentele acestora de a reechilibra creșterea globală și de a menține pasul de uh, relansare economică în general în toate regiunile lumei. Toate aceste angajamente sunt extrem de importante și pentru economiile statelor membre, cât și pentru alte regiuni. Această poziție a fost exprimată în cadrul G20 pentru creștere, față de care Comisia și-a exprimat uh, susținerea. Am contribuit și noi la realizarea acestui document și considerăm că am putea avea mult de câștigat din punct de vedere al forțelor de muncă, al locurilor de muncă și al creșterii, dacă am avea o creștere mai echitabile din punct de vedere uh, al uh, repartizării sale globale. Cred că trebuie, în primul rând, ca Europa să-și rezolve problemele sale cât mai repede. Asta este ceea ce discutăm azi. Astăzi și mâine, de fapt, acționăm în acest sens. În al doilea rând, Statele Unite ar trebui să-și rezolve problemele legate de deficitele fiscale și de datoria publică. Din păcate, în acest punct, Congresul a eșuat în găsirea unui acord pe tema aceasta importantă și, în al treilea rând, China este una din economiile esențiale care are un surplus în momentul de față și care ar trebui să-și intensifice modelul uh, să-l orienteze mai mult către consumul privat, către cerere mai mult decât uh, în, din partea uh, ofertei, să nu mai lucreze atât numai din partea ofertei, planul uh, Chinei în domeniul economiei pe următorii ani ar trebui deci să se orienteze mai mult către aceste, aceste principii. Este important pentru reechilibrarea ratelor de schimb ca ei să țină mai mult cont de creșterea globală. Sunt deci de acord cu toate aceste idei și mă aștept ca noi toți să putem să ne respectăm angajamentele de la G20. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum următorii trei vorbitori sunt Domenici, Sylvie Goulard again for LD and then Marianne Tyson for the EPP. Leonardo. Si, signor. Leonardo, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule comisar. spuneți că nu doriți să faceți comentarii uh, cu privire la cele mai recente știri, dar situația se înrăutățește, iar uh, uh, guvernele joacă acum în apărare, ca să folosesc așa o metaforă din fotbal, iar comisia este atacant. Vreau să știu care sunt planurile pentru viitor, ce măsuri trebuie luate acum relansarea metodei comunitare ar putea să reprezinte o strategie a Comisiei sau dumneavoastră intenționați să aveți un analist economic care să, în comisie care să uh, fie post de tehnocrat. Mulțumesc. Silvi. Domnule comisar, pe uh, scurt, uh, domnul Clinț a trebuit să plece. Cum stăm cum stăm în ceea ce privește fondul monetar, uh, fondul de stabilitate, fiindcă s-au luat deciziile la nivelul parlamentelor naționale și situația este destul de descurajantă. Se pare că nu ajungem nicăieri. Unele țări resping euroobligațiunile, alte țări resping uh, recurgerea la uh, Banca Centrală Europeană și aș vrea pur și simplu să știu în ce situație ne aflăm acum, cum stăm la ora actuală. Mulțumesc, Marian. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Vă felicit pentru noile dumneavoastră competențe și salut această carte verde în ceea ce privește euroobligațiunile de stabilitate. Această dezbatere, deci, de la nivel instituțional va trece și la nivel politic, dar cred că mai întâi trebuie să avem niște inițiative clare de redresare economică. Și am în acest sens două întrebări. În primul rând, cele două propuneri legislative, propunerea de regulament care a, făcut, uh, care a fost făcută publică astăzi, de pildă, acestea sunt foarte urgente. Uh, credeți că statele membre vor da dovadă de flexibilitate și vom putea pune în practică toate aceste lucruri rapid? Iar în ceea ce privește euroobligațiunile, cred că ar fi bine să luăm o hotărâre care să fie însoțită de un calendar de timp pentru a da perspective clare atât piețelor cât și statelor membre, pentru ca statele membre să fie încurajate uh, să încerce să restabilească ordinea bugetară și economică cât mai repede posibil. Vă mulțumesc! Thank you very much. Uh, I just give Mulțumesc foarte mult. Vă spun din timp că următorul vorbitor este Pervaș Berez este ultima persoană de pe listă și, dacă doriți, puteți să vă înscrieți la lora de cuvânt. Vă mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc. În ceea ce privește întrebarea adresată de eh, Leonardo, Vreau uh, să lămuresc un lucru. Uh, nu uh, dorim să comentăm zilnic evoluțiile pieței. Acest lucru nu înseamnă că nu facem comentarii zilnice. Facem acest lucru și noi zi și noapte facem eforturi pentru a reda încrederea în economia europeană. Nu precupețim niciun efort în acest sens. Ați Ați întrebat uh, care este uh, rețeta oră cu oră pentru redresarea economică, pentru uh, reîntoarcerea la creștere de durată. Aceasta este inclusă în studiul anual de creștere, iar acesta, alături cu pachetul de consolidare a guvernanței economice pe baza metodei comunitare și pe baza unei discuții foarte serioase în ceea ce privește introducerea euroobligațiunilor, reprezintă pentru mine o rețetă convingătoare și trebuie să, să conlucrăm pe baza acestui program și acestei platforme de politici. Pachetul acesta pachetul acesta reprezintă o măsură foarte ofensivă, dacă este să rămânem în metaforele de fotbal, la nivel european și acum statele membre, în momentul în care se vor întâlni săptămâna viitoare la nivelul reuniunii între ministrii de finanțe și, de, și la în ședința Consiliului, sper că acestea vor sprijini orientările politice din studiul de creștere anual publicat astăzi și din restul pachetului. Și aici uh, răspund și doamnei Gular în ceea ce privește, așa cum ați spus dumneavoastră, uh, diversele uh, manifestări ale fondului de stabilitate acest uh, fond s-a manifestat în mai multe feluri, este într-o continuă evoluție, este într-o continuă schimbare și încerc să vă explic uh, eu cum, cum înțeleg lucrurile și care este raționamentul din spatele pachetului de astăzi. Foaia de parcurs în ceea ce privește asigurarea stabilității financiare se întemeiază pe trei elemente principale. În primul rând, și am vorbit deja despre rolul BCE, nu vreau să mă repet. Acesta joacă, acesta joacă un rol foarte important în ceea ce privește protecția financiară. În al doilea rând, trebuie să definitivăm uh, munca tehnică în ceea ce privește uh, um, fondul uh, FSF, uh, fiindcă situația este, este din ce în ce mai critică de la o zi la alta. Mai mult, ar trebui să avem uh, tratatul privind uh, fondul european de stabilitate, mecanismul european de stabilitate care se bazează pe capital și pe instrumente mai stabile. Deci avem uh, o combinație între acest uh, fond european de stabilitate și uh, celelalte mecanisme. Deci avem foarte multă foarte multe instrumente, foarte mult, să zicem, lemne de foc care să ne ajute să trecem prin perioada de criză cu care ne confruntăm. Și al treilea element îl reprezintă, și aici subliniez faptul că aici vine vorba de consolidarea guvernanței economice și aici răspund și întrebării doamnei Tyson. Este vorba despre o posibilă introducere a unor euroobligațiuni de stabilitate pentru a consolida disciplina fiscală și pentru a asigura stabilitatea financiară la nivel european. Avem nevoie, deci, o foaie de, par- de o foaie de parcurs pentru acestea și propunerile de astăzi, studiul uh, anual de creștere și uh, Cartea Verde privind uh, obligațiunile de stabilitate și cele două regulamente privind consolidarea guvernanței economice oferă această foaie de parcurs pentru soluții imediate la problemele arzătoare actuale, îmbinate cu o viziune pe termen mediu și lung pentru a vedea cum putem asigura stabilitatea financiară și creștere de durată pe termen lung, precum și generarea de locuri de muncă la nivel european. Mulțumesc foarte mult! Mai avem două persoane, Pervanș Berez și Pablo după aceea. Pervanș. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, ați pus accentul pe nevoia acest exercițiu de a fi pus uh, în cadrul unei adevărate legitimități democratice. Sunteți gata să reluați propunerile fă făcute de Parlamentul European ca înaintea Consiliului European de, din uh, primăvară să, să fie considerate quasi legislative pozițiile Parlamentului European pentru amendare a acestui eh, studiu anual de creștere și eh, dacă acest exercițiu ar fi considerat o, un examen, o examinare, poate n-ar trebui să fie numit mai degrabă acest document o orientare. Și eh, încă o întrebare. Sunteți gata să criticați toate statele membre care care vor uh, transmite programul de reformă, dar care nu au fost uh, examinate în profunzime de parlamentele naționale respective. Mulțumesc, mulțumesc, Pablo. Muchísimas gracias, señor. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, și mulțumim, domnule vicepreședinte. S-a vorbit aici despre acel tânăr spaniol care se întreabă de ce rata șomajului este atât de ridicată în țara sa și trebuie să vă spun că și pe mine îngrijorează foarte, foarte tare cifra atât de ridicată a șomajului. Evident, Asta ne îngrijorează pe toți. Vorbeați de reforma pieței muncii din Spania. V-ați putea referi la acest aspect în termeni mai concret? Știu că e o întrebare dificilă, însă ne-ați putea spune exact ce măsuri concrete ați sugerat ca guvernul spaniol să ia în sensul reformării pieței forțe de muncă. Vă mulțumesc. Și cu asta, spune președinte, am ajuns la, lista, la sfinele listei uh, întrebărilor. Thank you. I wanted to check... Uh, Vă mulțumesc. Doar doream să verific dacă Parlamentul a adoptat rezoluția o 10 pe 2011. Vreau să mă asigur că nu mi-a scăpat nimic. Însă presupun că din punct de vedere factual nu am pierdut nimic, pentru că asta, asta nu s-a materializat niciodată. Însă pe fond am pierdut multe. Vreau să am o rezoluție, să avem o rezoluție europeană clară care să ne poată sprijini în formularea politicilor noastre menite a stimula creșterea economică și crearea de locuri de muncă. cred că putem discuta foarte, foarte mult, putem avea o dezbatere extrem de fructoasă în Parlamentul European și consultări cu Comisia pe această temă. Sper, într-adevăr, că rezoluția noastră privind creșterea anuală pe 2012 ne va permite să ne asigurăm într-adevăr că există această legitimitate democratică exprimată de Parlamentul European și în acest context vorbeați despre programele naționale de reformă și întrebați dacă ne așteptăm uh, noi la Comisie ca acestea să fie sprijinite de parlamentele naționale. În opinia noastră, toate documentele esențiale, toate deciziile esențiale în materie de guvernanță economică trebuie să fie luate în mod democratic de organismele legitime din punct de vedere democratic. Asta înseamnă că pentru decizii strategice, cum ar fi programul național de reformă, e nevoie de aprobarea Parlamentului Național. Prin urmare, ne așteptăm ca programele naționale de reformă să fie într-adevăr sprijinite de parlamentele naționale. Și aceasta este o sarcină care revine guvernelor naționale, evident. Ele trebuie să asigure această adoptare. În acest context aș dori să subliniez ceea ce spuneam anterior când îi răspuneam doamnei Intveld, și anume că, într-adevăr, vrem să demarăm un dialog constructiv cu parlamentele naționale. Intenția mea și, de asemenea, intenția domnului vicepreședinte Maroșevcovici și în numele întregii comisii este să invităm reprezentanții parlamentelor naționale, de exemplu, președintele comisiilor bugete sau afaceri europene, la o conferință sau la un atelier de lucru la care să putem discuta modul în care împreună am putea să eficientizăm reforma guvernanței economice. Și aștept cu nerăbdare, într-adevăr, să colaborez cu Parlamentul European și cu Comisia Econ în realizarea acestui obiectiv. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră referitoare la șomajul din Spania și la reforma pieței muncii, aș fi tentat să intru în detalii concrete, dar întrucât în prezent lucrăm la această chestiune pe baza recomandărilor recomandării pe care tocmai am menționat-o și suntem într-un dialog permanent cu uh, autoritățile spaniole și cu guvernul fost și actual, care uh, tocmai uh, este format, n-aș vrea să intru în prea multe detalii, însă vă pot spune că reducerea caracterului dual al pieței muncii din Spania este o chestiune fundamentală și este important ca noul guvern să rezolve această problemă spinoasă cu curaj de la bun început, pentru că o astfel de rata șomajului de 20% în general și mai bine de 40% pentru tineri este absolut inacceptabilă. Nu, siguranță nu poate continua așa și este nevoie de măsuri imediate pentru a reduce această rata șomajului în Spania. Vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumesc că ați venit uh, pentru acest schimb de opinii cu comisia noastră. Sigur, vremurile sunt grele, ne-ați oferit niște răspunsuri uneori france, alteori elegante. Însă sperăm că vă vom vedea din nou în mijlocul nostru și sperăm că atunci veți veni cu vești bune Uh, care să ne confirme că legislația și inițiativele noastre au început să dea roade. Vă mulțumim! V-aș ruga, stimați colegi, să continuăm și aș ruga pe membrii să își reia locurile. Avem a doua audiere cauzată de această ușoară remaniere a portofoliilor din Comisia Europeană. După cum ați auzit deja, domnul președinte Barroso a decis să transfere colectarea de date statistice în portofoliul domnului comisar Șemeta, care acum este răspunzător și de Eurostat. Îl salutăm aici și îl rugăm să ne vorbească puțin despre Eurostat și despre lucrurile pe care o să le facă acolo. După aceea, sigur, o să avem întrebări și răspunsuri. Sunt absolut sigur că am pierdut câțiva dintre, pe câțiva dintre cei care s-au înscris cu întrebări. Dacă mai doriți să interveniți, vă rog să mă anunțați. Domnule comisar, aveți 10 minute. Mulțumesc foarte mult. Mă cunoașteți foarte bine în calitatea mea de comisar pentru taxe și impozite. Astăzi e o zi importantă pentru această dimensiune fiscală, pentru că impozitarea devine de astăzi o componentă sistematică a semestrului european, însă astăzi am să vorbesc despre altceva și anume statistică. Domnul președinte Barroso mi-a dat uh, responsabilitatea gestionării Eurostatului, convins că acest lucru va întări independența și credibilitatea datelor statistice generalizate la nivel european. Și asta va asigura implementarea omogenă a noului pachet de guvernanță economică date statistice pertinente vor întări guvernanța economică în Uniunea Europeană. Într-un context mai larg, niște statistici pertinente sunt esențiale pentru politici bine fundamentate, dar și pentru mediul de afaceri, pentru comunitatea de cercetare și pentru cetățeni. În acest sens, datele statistice sunt esențiale pentru democrație. Statistica europeană este una de înaltă calitate, însă, dacă, dacă aș baza pe experiența mea îndelungată ca șef a Biroului Național de Statistic și statistică știu foarte bine că statisticile sunt la fel de cred, doar atât de credibile pe cât le crede publicul. Organismele de statistice, statistică nu trebuie să fie independente, ci trebuie să fie percepute ca fiind independente. Acest lucru este dificil într-un moment în care sentimentele joacă un rol mult mai puternic decât chestiunile concrete pe piață iar credibilitatea datelor statistice sau lipsa acesteia ar putea avea consecințe globale. Sporirea credibilității și consolidarea independenței, acestea vor fi scopurile mele și am intenția ca, beneficiind de sprijinul Parlamentului European, să mă înfrunt cu aceste provocări în lunile ce urmează. Guvernanța statistică în Europa a fost întărită în ultimii ani. În principal, salut existența codului de practică european în materie de statistică și activitatea Comisiei Consultative pe teme de statistică. Însă, e nevoie să echipăm Uniunea Europeană cu un sistem de nivel mondial pentru centralizarea datelor statistice. Elementele necesare sunt, în primul rând, asigurarea independenței profesionale a instituțiilor naționale de statistică. În al doilea rând, asigurarea unei coordonări eficiente între sistemele naționale de statistică și, în final, să implicăm și să facem guvernele naționale corespunzătoare de credibilitatea acestor date statistice. Toate aceste aspecte trebuie să fie rezolvate la nivel european ele vor fi incluse într-o viitoare propunere referitoare la amendamentele aduse la regulamentul privind statistica europeană. Voi accelera acest demers pentru ca la începutul anului viitor dumneavoastră să primiți deja propunerea de lege. Parlamentul European a spus deja foarte limpede că acordă importanță deosebită independenței profesionale a autorităților de statistică la nivel național și a subliniat nevoia ca acestea să fie protejate de amestecul politic. Un Elaborarea acestei rețele de institute naționale a fost inițiativa dumneavoastră și a fost introdusă în pachetul adoptat recent. Comisia va continua și va da curs acestei idei în propunerea sa viitoare. Vor fi create și noi instrumente. Pentru a întări încrederea, vom avea de- declarații politice care vor afirma angajamentul guvernului naționale de a respecta codul de practică. Acesta se va concentra principal pe independența Institutelor Naționale de Statistică, independență față de orice influență politică. Mă aștept ca astfel de angajamente să fie asumate de toate guvernele statelor membre. Astfel se va da un semn clar că Uniunea în ansamblul său acordă o importanță deosebită credibilității statisticilor europene produse de sistemul european de statistică. De asemenea, cred cu tărie că și Comisia, că comisia trebuie să își asume rolul conducător în acest sens și va trebui să aplice la Eurostat acele principii pe care le recomandăm și statelor membre. Un bun exemplu în acest sens a fost deja dat. Prin decizia președintelui Barroso, Eurostat a devenit independent, independent de principalii săi utilizatori, analiști și factori de decizie politică din comisie. Riscul de amestec al politicului a fost redus în mod semnificativ. Un alt pas important trebuie să urmeze și anume, foarte curând, comisia își va reexamina decizia cu privire la rolul Eurostat. Obiectivul ar fi întărirea independenței profesionale și a rolului coordonator exercitat de Eurostat. Independența directorului general Eurostatului de orice intervenție externă în exercitarea funcției de șef statistician european va fi subliniată cu pregnanță. De asemenea, intenționez să stabilesc o nouă rutină de lucru cu Eurostatul. Asta va lua forma unui angajament privind încrederea în date statistice, subliniind încă o dată independența profesională a Eurostatului. În paralel cu guvernanța statistică întărită, se vor lua măsuri cu privire la datele statistice cu caracter financiar. Eurostatul va recurge la toate puterile pe care le are, puterile de audit pe care le-a primit anul trecut și puterile de a efectua investigații care au fost introduse în uh, pachetul de șase măsuri recent adoptate. Eurostatul va examina toate datele sursă în caz de risc semnificativ și astfel de investigații vor fi efectuate dacă astfel de uh, dacă va exista suspiciunea de manipulare a datelor, atunci se vor da amenzi. În opinia mea, colaborarea cu Curtea Europeană de Conduri și cu autoritățile naționale, autoritățile fiscale naționale, vor trebui să, vor trebui să fie amplificate. S-au luat deja o serie de pași în acest sens. Eurostatul a invitat autoritățile, curțile de conturi europene și naționale să facă un schimb de informații pe, pe tema managementului de calitate. În plus, Consiliul Instituțiilor de Autoritate din statele membre au decis să creeze un grup de lucru care să formuleze regulile de colaborare între instituțiile, Curtea de Conturi Centrală și membrii fiind răspunsător atât pentru audici cât pentru statistică, voi putea facilita contactele și schimburile de informații dintre protagoniștii principali din domeniu, păstrând și respectând independența acestora. Sunt absolut convins că acest lucru nu va aduce decât beneficii tuturor celor implicați. Și aș încheia cu o serie de considerații privind programarea statistică. Vă vom prezenta un proiect de program statistic pentru anul 2013, pentru perioada 2013-2017. Acest plan pe 5 ani va reflecta o viziune pe termen lung, o termen pe lung formulată încă din 2009, dar este o propunere deosebit de ambițioasă. Va lua pe deplin în considerare provocările pe care toți cei care lucrează în domeniul statistic în Europa uh, le înfruntă în prezent, management de calitate, constrângeri bugetare, presiune de a reduce povara de pe umerii firmelor și cetățenilor. Doamnă președinte, onorați membrii, v-am prezentat principalele provocări și prioritățile esențiale pentru statistica europeană, împreună cu o serie de documente legislative importante pe care le veți primi în lunile următoare. Va trebui să ne coordonăm eforturile pentru a întări independența statisticii, sectorului statistic în Europa credibilitatea acestora este credibilitatea noastră. Dați-mi voie să spun încă o dată că sunt pe deplin convins că decizia de a include statistica în portofoliul meu nu va face decât să consolideze independența Eurostatului și va stimula schimburile de exemple de bune practică cu toate serviciile ale Comisiei răspunzătoare de audit. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim și noi foarte mult, spune președinta. Aș propune ca acum să continuăm cu uh, setul de câte trei întrebări. Până acum a funcționat de minune, pentru că uneori există suprapuneri între întrebări. Deci, în loc să răspundeți de două ori la aceeași întrebare, luând câte două minute de fiecare dată, se poate face acest lucru dintr-un singur foc. Mai întâi Diego Feo, Nipodimata și apoi Silvi Gula și după aceea o să aveți șase minute pentru a răspunde, domnule comisar. Diego. Semeta. Domnule comisar Semeta, în primul rând, vă mulțumesc pentru prezență. Vă felicit în numele meu și în numele grupului PPE pentru uh, mărirea mandatului și pentru a noua responsabilitate ca garant maxim a serviciilor statistice ale Eurostat. Și vă pun o întrebare directă. În Consiliul European uh, din august 2010 au fost extinse competențele Eurostat. S-a constatat că unele date statistice cu privire la datoria publică de stat nu erau uh, exacte. S-a demonstrat că riscul statistic nu garanta calitatea acestor date statistice ale Eurostat. A trecut un an și aș dori să ne spuneți cum s-au folosit aceste noi competențe și cum puteți garanta acum calitatea și credibilitatea statisticilor actuale uh, pe care le transmit statele membre. Chestiunea credibilității statisticilor este uh, crucială pentru func- buna funcționare a întregului sistem. Iată de ce aș dori să ne aplecăm mai ales asupra acestui subiect. Mulțumesc! Thank you very much, uh, Sharon. Thank you very... Mulțumesc foarte mult, Sharon. Mulțumesc, domnule comisar. Aș vrea și eu să vă felicit pentru noul dumneavoastră portofoliu. Sunt convins că nu veți fi surprins dacă întrebarea mea este legată de propunerea pe care ați înaintat-o dumneavoastră acum câteva săptămâni pentru impozitarea sectorului financiar și mai ales pe tema introducerii uh, taxei pe tranzacțiile financiare. Propunerea aceasta a fost deja înaintată, dumneavoastră ați avut deja discuții în cadrul Consiliului ECOFIN. Cred că întrebarea crucială care se pune acum este care este strategia pe care ar trebui să o stabilim pentru ca să ajungem la un rezultat pozitiv. În propunerea dumneavoastră abordați trei opțiuni. Introducerea unei taxe pe tranzacție financiare la nivelul Uniunii Europene sau pe grupuri de state membre în cadrul cooperării consolidate. Prima opțiune, deci uh, la nivel european introducerea TFF, este cea mai bună opțiune. Care este, după părerea noastră, cea mai potrivită strategie pentru a putea promova această primă opțiune, introducerea unei taxe pe tranzacție financiare la nivelul UE? Și a doua întrebare are legătură cu următoarele. Dumneavoastră și președintele Comisiei Europene ați subliniat cu mai multe, la mai multe ocazii că o coordonare mai bună în domeniul taxării, deci și a TTF și a CCTB-urilor, este o parte integrantă a unei uh, coordonări fiscale și uh, economice îmbunătățite. Întrebarea mea este ce dorește Comisia să facă pentru ca această coordonare în domeniul taxării să fie o parte integrantă a unor măsuri pentru o guvernanță economică mai bună, mai puternică. Președinte, aș vrea să vă atrag atenția că aceasta este o audiere pe tema statisticii și nu pe tema întregului portofoliu al domnului comisar. Deci vreau să rog ceilalți deputați să respecte subiectul acestei audieri care se referă la Eurostat și la statistici. Mulțumesc următoarea întrebare din partea lui Silvi Guleah. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Limita la acest subiect, pentru că Ani Podimata a pus o întrebare foarte bună și sper că domnul comisar să ne răspunde la ea. În legătură cu această problemă a statisticilor, ne bucurăm de măsurile pe care le-a luat președintele Barroso în acest sens. Mă bucur că dumneavoastră ați preluat aceste responsabilități. Dar eu am o îngrijorare și anume că avem impresia în momentul de față că se încearcă o consolidare utilă, într-adevăr, a controlurilor uh, și a, a, a veridicității statisticilor în general în uh, statele membre, în timp ce, totuși, cu fondul de stabilitate financiară și diversele vehicule pe care le avem acum ca instrumente la Consiliul European, încercăm, de fapt, să ieșim, să um, creăm organe care sunt, de fapt, organe de drept privat și care nu sunt controlate de nimeni și ne întrebăm unde și-au locul în schema instituțională. Întrebarea mea este, deci, cum încercați dumneavoastră să faceți ordine în această în arhitectură și dacă nu este periculos oare să avem un dublu standard, pe de o parte să avem tot ceea ce ține de controlul dumneavoastră și pe de altă parte o masă enormă de bani care și din punct de vedere al OLAF și al veridicității acestor cifre vor scăpa de sub incidența oricărui control parlamentar sau al oricăror organe, cum ar fi uh, cele ale Uniunii Europene. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Voi încerca să răspund la toate întrebările în legătură cu calitatea statisticilor, în primul rând, și mai ales a statisticilor guvernamentale. Eu cred că Atribuțiile Eurostat din ultimii doi ani și mai ales de anul trecut sunt suficiente pentru a asigura faptul că datele statistice care sunt concepute în sistemul european de statistică să fie chiar de la început, de la colectarea datelor uh, de bază, până la sfârșitul lanțului, deci până la înaintarea la Eurostat, sunt deci controlate de nenumărate ori de către Eurostat. Acesta este un exercițiu important pentru că am dublat numărul uh, funcționarilor care se ocupă de acest aspect la Eurostat, fără ca să se dubleze în general numărul uh, personalului de la Eurostat și ei se ocupă așadar de aceste verificări și de vizitele în statele membre, vizite pe teren, pentru ca să reușească să supravegheze întregul lanț de producere a statisticilor, ținând cont de faptul că există noi sarcini, noi puteri de auditare, inclusiv sancțiuni, în momentul în care datele sunt manipulate. Cred că aceste instrumente sunt extrem de puternice și trebuie implementate și folosite în practică. De asemenea, eu cred că trebuie să folosim mult mai bine și uh, puterile de infringement, de încălcare pe care le putem exercita în momentul în care implementarea acestor reguli și proceduri uh, pe care am convenit între statele membre, la Consiliu și aici la Parlament, nu sunt respectate. Cred că aceste noi atribuții ne vor da cu siguranță acele garanții că calitatea statisticilor finanțate de guverne să fie bună. Acum revenind la celelalte părți ale portofoliului meu, întrebarea cu privire la impozitare și taxă. Am avut discuția pe TTF. Sunteți conștienți, probabil că pe 9 noiembrie am făcut o propunere pentru resursele proprii ale Uniunii Europene, din care TTF face, o, face parte. am propus să se folosească apoi uh, veniturile din uh, această taxă în proporție de două treimi la bugetul european și o treime la bugetele naționale. Aceasta înseamnă că deci noi suntem favorabili unui acord la nivelul UE27 și prima discuție pe care am avut-o în acest sens a fost uh, acum ceva timp. Presa spune că statele membre sunt uh, oarecum uh, divizate pe această temă, dar eu cred că lucrurile sunt diferite. Stau altfel, statele membre din contră ajung la un acord pe această temă, mai ales în cadrul membrilor zonei euro. Bineînțeles că avem Marea Britanie, care este destul de sceptică pe această temă, dar discuția abia a început, putem spune, și experții noștri vizitează acele țări care sunt tocmai mai sceptice față de această propunere, încercând să explice elementele tehnice ale ei. Mă bucur, deci, să purtăm aceste discuții tehnice la Consiliu, care vor începe uh, destul de curând pe 5 decembrie. În legătură cu o coordonare mai concertată a politicilor uh, fiscale, cred că ceea ce am adoptat astăzi, adică raportul pe tema coordonării fiscale în cadrul uh, studiului de creștere anual, ne oferă instrumente importante pentru îmbunătățirea coordonării fiscale la nivelul UE. Aceasta ne permite să folosim întregul cadru pe care îl oferă semestrul european, să facem recomandări statelor membre despre ce reforme trebuie să facă în uh, domeniul fiscal. De asemenea, am uh, evaluat sistemele fiscale ale statelor membre și suntem gata să oferim recomandări concrete statelor membre. Eu văd semestrul european ca fiind un instrument excelent pentru a ajunge la o coordonare mai bună a politicilor fiscale. În ceea ce privește transparența mecanismelor uh, europene, mecanismul actual pe care îl avem, care este legat de bugetul european, este supus auditărilor din partea Curții de Conturi și, de asemenea, mecanismul de stabilitate european va trebui să fie auditat uh, de către auditori externi, această facilitate despre care discutăm acum. Discutăm cine ar trebui să fie auditorul extern pentru acest mecanism, să fie un audit privat sau mai degrabă un audit uh, public. Mă bucur să obținem uh, rezultate după această discuție. Este evident că eu și cu colegii mei suntem pentru o transparență totală în aceste facilități europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul grup de întrebări va fi așa. Bern, uh, Philip Lamberts, who's going to take his two questions get... Două întrebări, Philip Lamberts. Dacă ești de acord, că ei poți să faci și tu la fel? Yes. Și domnul Huntis. Uh, Mulțumesc, domnule comisar. Mă interesează foarte mult uh, noul dumneavoastră rol și noua independență de, case, de care se bucură Eurostat și sper din tot sufletul că vă veți putea atinge obiectivele pe care le-ați prezentat astăzi. A venit vremea să avem mai multă încredere în Eurostat. Acum un an, uh, Eurostat, uh, în această comisie, ne-a înștiințat că exista necesitatea ca toate vehiculele de finanțare extrabilanțieră să fie declarate de, statele, să fie declarate de către statele membre la Eurostat. Și mă interesează mai ales uh, modul în care angajamentele cu privire la Fondul European de Stabilitate Financiară, cel mai mare vehicul pentru scop Eh, special va fi trecut în bilanțul statelor membre. Cred că v-ați gândit deja la această problemă. Și o să adresez cea de-a doua întrebare, care nu se referea la celelalte părți ale portofoliului dumneavoastră, dar fiindcă ați vorbit despre asta, o să vă adresez o întrebare în acest sens. Aș dori uh, să discutăm uh, Uh, eu aș dori să discutați, să vă ocupați foarte mult de, ro- de noile uh, dumneavoastră atribuții și să nu vă uh, ocupați atât de mult de taxa pe tranzacții financiare. Iată, s-a spus nu de atâtea ori și uh, uh Cehia, Suedia și Marea Britanie au spus nu. Uh, eu nu cred că vă, vă, vă, vă ați ocupa de această temă, dat fiind că e nevoie de unanimitate pentru astfel de decizii. Deci ne confirmați că vă veți apleca mai mult asupra atribuțiilor uh, Eurostat pe viitor? Filip, mulțumesc. În primul rând, uh, vă felicit uh, pentru atribuțiile dumneavoastră. Acum, în ceea ce privește Eurostat. În primul rând, am citit răspunsul dumneavoastră la um, întrebarea scrisă cu privire la indicatorii de calitate și uh, dumneavoastră ați răspuns uh, referindu-vă la numărul de persoane care se află de o de risc de sărăcie. Acesta este un indicator, dar ar trebui să se indice mai bine cum se distribuie uh, veniturile, fiindcă asta ne interesează. Nu ne interesează doar cei mai săraci, ci și cei mai bogați. Trebuie să vedem cum stăm și care este prestația noastră, dat fiind că uh, dovezile științifice ne arată că uh, societățile mai egalitare la nivel de venituri se descurcă mai bine. Și o chestiune care nu se regăsea în întrebarea scrisă se referă la ocuparea forței de muncă. Poate mă instruiți dumneavoastră, fiindcă nu prea înțeleg statisticile actuale ale Eurostat, dar vreau să întreb uh, în ce măsură poate să evalueze Eurostat nivelul de, nu de șomaj, ci de subocupare a forței de muncă. Uneori am putea să stăm bine la nivelul ocupării, dar nu, nu, e, nu, e, de, nu, e, nu e cazul astăzi, dar uh, să există cazuri de subocupare. Uh, cum este situația noastră față de SUA? Uh, suntem mai aproape de 20% sau de 10%? Mulțumesc. Prima întrebare. Și înainte vă spun că vă urez succes cu noile dumneavoastră atribuții. Vreau să vă întreb, cât de mari sunt competențele dumneavoastră cu privire la Eurosat și mă refer aici la termenul creat, statistici grecești, dar se pare că și alte țări falsificau uh, situațiile contabile și se închideau ochii la astfel de practici. Dumneavoastră vă veți, veți ocupa personal de astfel de cazuri, vă veți fi tras la răspundere, dar fiindcă sunteți răsp- uh, răspunzător de Eurostat în ceea ce privește chestiunile fiscale. Portofelul dumneavoastră, guvernul Elen, a introdus o taxă pe proprietate și, și a obligat uh, compania de electricitate să perceapă această taxă sub amenințarea că dacă nu se plătește această taxă, li se va tăia gospodăriilor uh, alimentarea la curent electric. Ce părere aveți? Se respectă legislația europeană? Compania de electricitate percepe uh, impozite și taxe. Uh, Domnul comisar va încerca să vă uh, răspunde. Domnul comisar a venit pregătit să vă răspundă la întrebări legate de statistici și nu de fiscalitate. Uh, despre fiscalitate și despre impozite pot să vorbesc fără să mă pregătesc prealabil, spune domnul comisar. Prima întrebare se referea la um, Fondul European de Stabilitate Financiară și modul în care uh, este înscris în statistici deci finanțarea acestui fond este redirecționată către datoria uh, publică și este, este considerat datorie publică, deci toate informațiile cu privire, care sunt făcute publice cu privire la datoria publică sunt făcute publice cu privire la acest fond. Deci transparența este totală. În legătură cu a doua întrebare, vă dezamăgesc poate, dar eu merg înainte cu taxa de tranzacții, pe tranzacție financiare, cu toată puterea înainte și sper să am uh, suficient timp să mă ocup de toate atribuțiile, să, să-mi desfășor toate atribuțiile mele și că nu, va, nu vor fi afectate atribuțiile legate de statistici de această, această TTF. Apoi, în ceea ce privește uh, riscul de rata sărăciei. Uh, sunt de acord mm, uh, cu ce spuneți dumneavoastră despre modul în care sunt strânse aceste date și uh, setul de indicatori în acest sens. Într-adevăr, întotdeauna e loc de mai bine. Și aici avem un un comitet consultativ uh, pe statistici unde statisticienii și uh, cei care folosesc statisticile se întâlnesc și analizează nevoile utilizatorilor și așa mai departe. Și chestiuni legate de crearea statisticilor, fiindcă Aici se vorbea și de uh, nevoi uh, suplimentare la care sunt supuși uh, respondenții, cei care răspund la statistici și deci am putea să discutăm despre modul în care am putea îmbunătăți acest domeniu al statisticii. În ceea ce privește ocuparea, de curând, Eurostat și-a actualizat uh, sistemul de indicatori de șomaj și au fost introduși trei noi indicatori, inclusiv uh, indicatorul privire la subocuparea forței de muncă. Veți primi, deci, informațiile în acest sens Puteți consulta baza de date ampla Eurostat și vă invit, uh, invit pe toți să o folosiți cât mai mult. Apoi, în ceea ce privește răspunderea mea față de Eurostat, legată de Eurostat, vreau să subliniez faptul că avem nevoie de un institut de statistică independent care să ia hotărâri uh, în urma independenței uh, politice care să asigure o calitate a deciziilor luate, iar uh, eu am în portofoliul meu OLAF-ul, care are un statut asemănător, este o instituție independentă, un organism independent, care am, mă ocup și de servicii de audit intern, care sunt structuri independente și ele, deci știu cum să mă ocup Uh, cum să interacționez cu instituțiile și organismele independente. Nu spun că este ușor, dar uh, cred că beneficiind de pe urma acestei experiențe din alte părți ale portofoliului, până la urmă vom reuși să, să asigurăm un rezultat pozitiv. În ceea ce privește impozitarea și compania de electricitate uh, și prezența acestui impozit pe factura de electricitate. Administrația fiscală în Grecia pune în continuare probleme. Iar uh, acest grup de acțiune pe care l-am instituit pentru a oferi asistență tehnică Greciei are în competența sa chestiuni legate de administrația fiscală. Dar până la urmă, autoritățile elene sunt cele care instituie, care au dreptul să-și instituie sistemele de colectare a impozitelor, de percepere a impozitelor pe care le consideră potrivite, dar trebuie să ținem cont de deficitul uh, mare cu care se confruntă Grecia și, și de cât de mult trebuie îmbunătățit sistemul de percepere al taxelor iar dacă acest uh, sistem uh, permite să se strângă impozitele și taxele mai eficient, atunci este binevenit. Thank you very much. I've only got two... Mulțumesc foarte mult. Mai am două întrebări, două persoane pe listă. Dacă mai dorește cineva, Marian. Then Said Al-Kudri, then Marianne. Uh, well, thank you. Um... Mulțumesc, domnule comisar, și eu vreau să mă refer la statistici. Aș vrea să știu ce date colectați în materie de evaziune fiscală și de evitare a plății datelor. Avem cifre la nivel global pentru Regatul Unit, dar nu centrale europene. Această lipsă înseamnă că trebuie să facă mai multe eforturi în acest sens, pentru că asta implică pierdere de venituri semnificative la nivel european există mit uh, secretizare a unor tranzacții între statele membre care îngreunează colectarea acestor date statistice, ce faceți pentru a spori acest grad de transparență, pentru a ne da o idee de magnitudinea problemei în regatul în uh, Uniunea Europeană și v-aș întreba dacă Eurostatul va investiga dacă, care, dacă impactul financiar care va fi impactul financiar asupra acestor țări care eventual ar impune această taxă pe tranzacțiile financiare. Nu știm în ce țări va fi introdusă aceasta, dar am vrea să știm din punct de vedere statistic ce impact uh, va avea această măsură. Mulțumesc, domnule comisar. Stimați colegi, aș dori să continui practic întrebarea pusă de Arlene. Este o chestiune cu adevărat esențială. De cât se pare, colectarea taxelor în multe țări se face în mod complet inadecvat. E nevoie să strângem astfel de informații și nu mai să le strângem, ci să le și interpretăm. Prin urmare, aș vrea să știu următoarele noile dumneavoastră responsabilități vă dau posibilitatea de a direcționa puțin lucrurile, de a forța lucrurile cumva și chiar de a merge mai departe, pentru că asta ne duce la competențele noastre în materie de impozitare. De vorba de schimbul de date între statele membre. Intenționați să vă asumați anumite inițiative pentru a vă asigura că evaziunea fiscală devine mai greu de realizat. Vă mulțumesc! Și acum, Marian, îl văd și pe domnul Cutaș și o să includem întrebarea domniei sale în acest grup. Mulțumesc, doamnă președintă. De multe ori am citit uh, referii în presă la statistici și se spune acolo că dacă obținem o serie de date care descriu uh, deficitul, uneori acestea încep cu cifra 1 nu știu foarte mult despre statistici, însă trebuie să arate foarte clar că nu e vorba de fraudă. Logica oricum pare bizară. Anumiți cercetători universitari spun, și am văzut acest lucru în presă, în țările în discuție, chestiunea apare frecvent în presă și e, e puțin ciudat. Știți ceva în acest sens? E într-adevăr ceva ce trebuie să fie luat în serios sau pur și simplu sunt prostii din ziare? ați putea, vă rog, să, să puneți capăt acestor incertitudini, să știm clar despre ce e vorba. Domnule Cutaș? Doamna președinte, știu că subiectul uh, principal este, ține de statistică, însă avândul pe domnul comisar aici, aș vrea totuși să ia punctul de vedere legat de armonizarea fiscalității în uh, statele membre. Uh, și așa cum observăm, cred că există la ora actuală anumite proiecte, le-aș numi eu bilaterale, cum e cazul franco-german, uh, sau cu un aspect limitat, aș spune. De aceea cred că o bază de impozitare consolidată comună pentru întreprindere ar putea fi adoptată, însă participarea în cadrul acesteia ar fi, așa cum știți, opțională atât pentru statele membre cât și pentru companii. De aceea, cred că și în acest context v-aș întreba care credeți că sunt pașii pe care îi întrevedeți pentru a merge mai departe pe drumul armonizării impozitării directe a statelor membre, o armonizare de care Uniunea Europeană cred eu că are multă nevoie. Mulțumesc! Și cu asta am ajuns la sfârșitul listei întrebărilor. Se pare că lumea e mai interesată în impozită decât în statistică. Din păcate, da, impozitele sunt mai interesate, interesate decât datele statistice, însă sper că în anii ce urmează o să avem un echilibru între cele două componente din ecuație. În ceea ce privește statisticile, nu, în primul rând, în ceea ce privește cooperarea între Taxud și Eurostat, Împreună, acestea produc un document uh, de amploare, cu o evaluare a statisticilor privind uh, impozitarea din statele membre. Este un document uh, masiv care ne permite să analizăm ce se întâmplă în sistemele de impozitare din statele membre. Însă, din nefericire, statisticile referitoare la evaziunea fiscală nu sunt disponibile. Nu avem, uh, nu, nu se colectează astfel de date, s-ar putea estima în mod indirect eventual cuantumul acestei evaziuni, pentru că în uh, datele contabile naționale și statele membre fac estimări în acest sens, încearcă să estimeze magnitudinea economiei gri. Și de aici se poate extrapola și indirect se poate estima care ar fi efectele în materie de colectare a impozitelor. Însă astfel de statistici nu se colectează, date statistice nu se colectează direct. Tema însă este una deosebit de interesantă și categoric să discut această problemă cu experții de la Eurostat. Pentru că, după cum mulți dintre dumneavoastră au spus-o, evaziunea fiscală în context actual sau eludarea plății taxelor este un uh, subiect deosebit de important. Dacă putem să sporim eficiența colectării taxelor, atunci probabil nu ar trebui să sporim volumul taxelor. Această temă, prin urmare, este prioritară, apare cu pregnanță pe ordinea de zi, pe ordinea de lucru pentru anul viitor acest subiect va fi inclus și am să colaborez și cu această comisie pentru a realiza progres în această direcție. În ceea ce privește statisticile privind uh, taxa pe tranzacțiile financiare, dacă aceasta este introdusă într-un număr redus de state membre, Sigur, nu e o taxă pe care am introdus-o, prin urmare nu avem date statistice. Modelul a fost elaborat în cadrul unor studii de impact, deci am rulat modele și simulări, însă asta la nivelul întregii Uniunii Europene. Nu v-aș putea date defalcate, e imposibil să se prezinte date defalcate statistice, pentru că impozitul respectiv, taxa respectivă încă nu există. Apoi, în ceea ce privește evaziunea fiscală și schimbul de informații, știți că avem un sistem, Eurofisc, pentru schimbul de informații uh, referitoare la TVA. TVA-ul este un domeniu în care evaziunea și frauda reprezintă o chestiune foarte gravă. În decembrie am să vă prezint o strategie pentru viitorul TVA care va încorpora o care va avea o componentă antifraudă semnificativă. De asemenea, în prezent uh, examinăm și posibilitatea de a îmbunătăți Sigur, sistemul Eurofisc abia a fost creat, însă trebuie să accelerăm puțin dezvoltarea acestuia pentru a putea trage foloase complete din acest demers. Evident, uh, sper să, să vedem îmbunătățiri semnificative în acest sens, pentru că Eurofisc ne permite să accelerăm schimbul de informații între statele membre într-un mod absolut semnificativ, iar în domeniul fraudei fiscale sau fraude legate de TVA, rapiditatea schimbului de informații este esențială. Deci, în momentul în care Eurofisc este rodat și lucrez la capacitate maximă, atunci cred că situația va înregistra o îmbunătățire semnificativă. Dacă am înțeles bine întrebarea, vă refereați la revizuirea datelor statistice. Asta e o practică standard în, în statistică. Această revizuire se folosește în mod curent. De fiecare dată când se înregistrează noi evoluții în domeniu. Și asta pentru a păstra comparabilitatea datelor, e nevoie să le revizuim. Desigur, avem, de exemplu, prezentarea unor date statistice în primăvară și în toamnă, iar în toamnă cifrele sunt mai precise, tocmai pentru că între, în timpul trecut, dintre primăvară și toamnă, se pot colecta date mai complete. Sigur, această defalcare între, între primăvară și toamnă e un element de asigurare a calității în materie de centralizare a datelor statistice. Încercăm să facem totul pentru a îmbunătăți cifrele din primăvară până în toamnă. Sigur, vrem să avem o discrepanță pe cât de mică posibil, însă o anumită discrepanță există întotdeauna și asta ține de specificul procedurii de colectare a datelor statistice. Și ultima întrebare referitoare, referitoare la armonizarea fiscală. și la baza de impozitare comună consolidată, noi avem deja acest sistem pentru TVA și accize e nevoie aici o armonizare mai bună și o standardizare mai bună. Acest lucru se va regăsi în viitoarea comunicare referitor la viitorul TVA. Pentru că dacă putem standardiza sistemul TVA, vom reduce povara administrativă și, de asemenea, vom putea rezolva mai bine problema fraudei TVA, care este un element important. În ceea ce privește impozitele directe, baza comună de impozitare este o propunere ce ține de piața internă. Dacă putem să ajungem la un acord pe această temă, și am, am constatat o serie de evoluții semnificative în acest sens, în statele membre se discută baza de impozitare, pentru că aceasta este o cerință preliminară. Trebuie să avem un acord în acest sens pentru a putea mai apoi ajunge la un acord uh, în materie de consolidare și defalcare. Astea sunt subiecte care țin de decizie politică mai curând în domeniu. De ce am propus această participare voluntară la baza comună? Bine, există discrepanțe între statele membre și acest regim este propus ca un, un regim de 28. Avem uh, astfel de sisteme și în alte domenii și nu trebuie să uităm de asemenea că sunt și mm, mm, întreprinderi mici, mijlocii și mari care își desfășoară activitatea în uh, zone precis definite, nu au nevoie de să opereze transfrontalier și atunci dacă acestea doresc să rămână în cadrul sistemului național, atunci considerăm că ar fi o solicitare legitimă și trebuie să le dăm posibilitatea să facă acest lucru. În materie de coordonare între, între Franța și Germania, nu mi se pare nimic în neregulă cu faptul că anumite state membre vor să meargă mai departe pe baza acestei propuneri de bază comună de impozitare. Dacă ajungem la un acord la nivel european și anumite state membre vor să își armonizeze sistemele chiar și mai mult, mai ales dacă ne gândim că Franța și Germania sunt membre ale zonei euro, cele mai, cele mai mari membre zonei euro, nu văd absolut nimic, uh, nicio problemă din acest punct de vedere, nicio problemă cu această inițiativă franco-germană. Baza comună ar putea fi un, un fundament ideal pentru un astfel de exercițiu. Mulțumim foarte mult. Uh, cu asta am ajuns la sfârșitul întrebărilor. Vreau să vă comunic raportul pe tema 2010 a fost uh, deja predat secretariatului, probabil că o să-l vedeți în curând. Încerc să minimalizez derogările, să vedem cum va funcționa acest lucru. Oricum o fi, după cum știți, am, am deci avem deja ceva experiență cu statisticile externalizate către auditori privați. Sperăm ca măsuri, cele șase măsuri să conțină așadar prevederi clare despre aceste supravegheri. Sper ca dumneavoastră să ne oferiți în curând o comunicare pe această temă. Ne bucurăm să colaborăm pe tema statisticilor. Probabil că vor trece prin intermediul meu când vom face acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit și mulțumesc și pentru că ați răspuns la întrebările pe tema fiscalitate. Mulțumesc foarte mult, spune domnul comisar. Am lucrat șapte ani la oficiul de statistică și știu exact cât de importante sunt uh, tanta este, uh, este independența statisticilor în general. Independența Eurostat așadar rămâne o prioritate și Uh, independența institutelor naționale de statistică, de asemenea, este extrem de importantă. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor și închidem reuniunea.